și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Svoboda. Acum are cuvântul domnul Migalski, un minut și jumătate. Panie președinte, panie comisar, șanovni państwo. Mulțumesc, domnule președinte.